este raportul Harkin, activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului European de Ajustare la Globalizare între 2007 și 2014. Are cuvântul 4 minute doamna raportor. Doamna Harkin, aveți cuvântul. Thank you, Chair. First of all, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc din suflet colegilor pentru colaborarea foarte bună și constructivă la acest raport și raportorilor din umbra și tuturor comisiilor care au contribuit cu avize excelente. Și vreau să menționez mai ales pe colegii noștri de la Comisia pentru Bugete și pe colegul Jean-Paul Denon. Rolul nostru a fost de evalua activitățile, impactul și valoarea adăugată a EGF, a Fondului European de Ajustare la Globalizare și, de asemenea, de a privi spre viitor pentru a face propuneri pentru o utilizare mai eficace și mai eficientă a FEG. Și sunt recunoscătoare colegilor pentru uh, contribuție. Sigur că FEG este un fond mic față de Fondul Social European, de, de exemplu. Însă, asta înseamnă că poate fi și mai ușor să îl gestionăm mai bine. Am încercat în acest raport să vedem cum putem să facem mai eficace utilizarea fondului, ce modele de parteneriat ar da rezultate mai bune pentru Uh, lucrătorii concediați care și-au pierdut locurile de muncă în urma globalizării. Cum putem organiza procesele astfel încât ele să răspundă mai rapid la nevoile lucrătorilor? Cum putem să asigurăm un randament mai bun al utilizării banilor și pentru lucrători și pentru contribuabili europeni? Cum pot fi cheltuiți banii aceia mai eficient? Cum putem să ne asigurăm că avem date relevante care ne permit să evaluăm rezultatele fondului fără să împovărăm statele membre cu prea multe cerințe? Și cum putem să ne asigurăm că există măsuri personalizate, bine coordonate, care sunt adaptate nevoilor individuale ale lucrătorilor concediați. Pentru că astfel facem două lucruri. Ne exprimăm solidaritatea cu aceștia în niște vremuri grele și, în al doilea rând, îi ajutăm în tranziția către ocupare durabilă. Deci, ce face ca FEG să fie diferit de FSE, de exemplu? FEG este utilizabil în caz de urgență. Uh, se poate uh, aplica mult mai ușor. Uh, Fondul Social European este mai structurat, fiecare are avantajele sale și a fost pozitiv să vedem cum statele membre folosesc Fondul Social European ca instrument complementar pentru FEG. Am propus, de asemenea, ca statele membre să crească sinergiile între fondurile FSE și FEG pentru că, și fondurile, toate fondurile structurale și de investiții, pentru că acestea pot să uh, financeze măsuri complementare ulterioare celor finanțate prin FEG. Care sunt elementele pozitive? Care sunt calendarele care s-au îmbunătățit considerabil în urma eforturilor tuturor actorilor, comisie, state membre, parlament și așa mai departe? Uh, persoanele care desfășoară activități independente sunt acum incluse. Tinerii care nu sunt incluși um, în nicio activitate și nici nu urmează formare profesională sau uh, uh, un învățământ, uh, un proces de învățământ. Cofinanțarea a fost crescută la 60%, mai multe state membre folosesc acum FEG și se cheltuiesc 35% din fonduri pe măsuri personalizate. Curtea de conturi ne spune că aproape to- toți beneficiarii FEC au putut să beneficieze de pe urma unor măsuri bine coordonate și personalizate, um, rata de reangajare este la 30% și statele membre s-au obișnuit cu utilizarea acestui fond. Însă, din păcate, în continuare statele membre nu folosesc suficient de des FEC și nu folosesc derogările. Finanțarea a fost redusă de la 500 la 150 de milioane pe an, execuția bugetară este doar la 55%, dar crește. Și există o concentrare în domeniul construcțiilor auto și în domeniul aviației trebuie să schimbăm uh, abordarea față de tinerii care nu sunt încadrați în muncă și nici în învățământ, și astfel încât să uh, Um, încât uh, FEC să poată răspunde și nevoilor lor. Și statele membre trebuie să pună la dispoziție toate informațiile publicului referitoare la FEC. De asemenea, trebuie să stabilească niște obiective de reintegrare astfel încât să putem măsura succesul fondului. Punctul cel mai important este că FEC trebuie să garanteze o valoare adăugată europeană pentru lucrătorii disponibilizați și pentru contribuabil. Astfel vom putea să apelăm ferm la continuare, pentru continuarea și extinderea acestui fond. Președintele, mulțumesc, doamna Hargin, acum pentru, pe numele Comisiei pentru Bugetă, domnul Denan, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, raportor din partea Comisiei de Bugete în ceea ce privește FEG și M-am întâlnit cu foarte multe părți implicate, companii, sindicate, administrații publice și așa mai departe. Și toată lumea mi-a spus același lucru. În primul rând, că acest fond este foarte util, pentru că nu putem lăsa lucrătorii fără niciun fel de soluție atunci când sunt concediați. În al doilea rând, fondul intervine a posteriori și procedurile ar trebui, prin urmare, să fie accelerate. În al treilea rând, și cred că este foarte important, ar fi mai bine să acționăm înainte și nu după, deci prevenind. Iată de ce eu pledez pentru o anticipare care uh, să țină cont de procesul de globalizare, de mutațiile ecologice, mutațiile sociale din lumea întreagă și cred că în ziua de astăzi Comisia ar trebui să țină cont și de această dimensiune și să vină cu propuneri astfel încât la nivel european să putem ajuta companiile în procesul lor de transformare. Cred că există aici o perspectivă foarte importantă, în special pentru IMM-uri, care, fiind ajutată, ar putea evita situații dezastroase. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar Tyson. Mulțumesc, domnule președinte Stimate domnule președinte, dragi raportori, stimați deputați, în primul rând doresc să mulțumesc raportorilor, doamnei Harkin și raportorului de la Comisia pentru Bugete, pentru că au acordat atenție uh, FEG de când acesta a fost uh, început în 2007, cel puțin doamna Harkin de atunci se ocupă de el. Stimați deputați, acest raport este foarte util. În ciuda mai multor modificări introduse în regulament în uh, ultima perioadă, care sunt reflectate, apoi au fost reflectate în funcționarea fondului, mai este loc de ameliorări suplimentare. Fondul European de Ajustare la Globalizare este un uh, instrument de urgență în sine și sunt de acord cu dumneavoastră în situația actuală acest uh, fond nu trebuie să aibă de suferit în urma eventualelor modificări de tratat. Unele dintre concluziile din raportul Cur Curții de Conturi și din evaluarea FEC au fost abordate în regulamentul actual. De exemplu, utilizarea finanțării FEG pentru a se compensa schemele de sprijin pentru lucrătorii uh, care și-au pierdut locurile de muncă, Apoi, perioada s-a redus de la o medie de 41 de săptămâni la un maxim de 28 de săptămâni pentru soluționarea cererilor și apreciez eforturile făcute de a se dezvolta o procedură standard pentru acest fond și uh, folosirea funcționării sistemului de schimb de date. Din august 2016, Modulul de raportare pentru cazurile FEG este uh, disponibil și în SFC și sunt convinsă că ameliorările vor fi realizate după ce SFC va deveni operațional pentru cazurile uh, FEG. Așteptăm ca primele rezultate ale evaluării la jumătate de parcurs uh, pentru acest fond să sosească la sfârșitul anului actual. Aici va intra derogarea actuală și se va acorda accesarea uh, acestui fond și în cazurile uh, NIT pentru persoane care nu se află nici în formare, nu sunt nici angajate. Iar uh, categoria de beneficiari care trebuie inclusă acum este de beneficiari între 15 și 24 de ani. În regulamentul actual se permite introducerea acestei categorii prin derogare și se va, uh, sperăm, se va atinge așa obiectivul de a se exprima solidaritatea și de a se uh, combate tendința de șomaj la tineri în regiunile uh, cu probleme. Comisia vă asigură că noi vom continua să ajutăm persoanele din categoria NIT care au nevoie de susținere și după 2017 când expiră derogarea în decembrie și pot să vă anunț cu bucurie că chiar ieri Comisia a depus o propunere de prelungire a derogării ca parte a revizuirii la jumătate de parcurs a cadrului financiar multianual. Am luat notă de preocupările dumneavoastră referitoare la uh, lucrătorii disponibilizați din IMM-uri, care au mai puține șanse să fie susținuți din acest fond decât lucrătorii de la întreprinderi mari dar cererea de cofinanțare din Fondul de Ajustare la Globalizare uh, destinat, uh, destinat uh, lucrătorilor din întreprinderi mari sau din IMM-uri este o alegere de nivel național, cum se prevede la articolul 4.1a statele membre au folosit în principiu prevederile de la articolul 4.1b care uh, prevede uh, utilizarea acestui fond pentru aplicarea la cazuri de peste 500 sau de minim 500 de angajați disponibilizați într-o întreprindere sau într-o regiune. Comisia susține uh, peer reviews și schimbul de bune practici. Dorim să vă asigurăm că Comisia organizează de două ori pe an reuniuni între părțile interesate uh, și acesta este un uh, moment în care statele membre fac schimb de bune practici și totul merge foarte bine. Dorim să susținem acest uh, proces și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Tyson. Mulțumesc, doamnă comisar Tyson, pentru acest discurs. Urmează Agnes Iongerius. Aveți cuvântul. Dank u. Eh, juist in tijden van economische stagnatie. Mulțumesc. Tocmai în momente de stagnare și globalizare este important să luptăm pentru oamenii care sunt vulnerabili. Comerțul a dus întotdeauna la transferuri de prosperitate și cei care există și cei care nu pot participa la această prosperitate creată de creștere. Bineînțeles, uh, statele membre poartă responsabilitatea aici, însă când e vorba de atenuarea șocurilor, acest uh, fond este foarte important. Și Comisia uh, ar trebui să țină cont de aceste recomandări și anume că în, atunci când uh, încheiem acorduri comerciale, uh, trebuie să se țină cont de um, toate aceste elemente și uh, lucrătorii trebuie să poată participa la negocierile privind restructurarea întreprinderilor. Sper că putem îmbunătăți acest fond astfel încât să ajute pe cei care au de pierdut de pe urma globalizării. Mulțumesc! Acum, după ce am ascultat Comisia INTA, Comisia de Control Bugetar, domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Lipsa datelor complete uh, face să ne fie greu să înțelegem dacă fondul de ajustare la globalizare a fost uh, cu adevărat un instrument eficient până acum. De aceea, pe viitor, Comisia trebuie să um, facă publice toate documentele uh, legate de cazurile de intervenție ale fondului. Uh, trebuie să înțelegem dacă formarea oferită a fost adaptată exigențelor economice și situației de pe piața muncii din zonele respective și care au fost rezultatele prevăzute și obținute trebuie să înțelegem dacă uh, închiderile acestor întreprinderi sunt consecința delocalizării a producției în țări terțe sau în alte state membre care au politici uh, fiscale agresive pentru a atrage investițiile. Este important ca nu cetățenii să fie cei care plătesc pentru uh, lupta societăților economice pentru profit, și întreprinderile care deplasează producția în afara UE trebuie să contribuie la măsurile de reinserare pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați. Mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele Comisiei Regii are cuvântul domnul Doci. Eh, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor! Eu sunt raportorul pentru aviz de la Comisia pentru Dezvoltare Regională și în această calitate doresc să vă atrag atenția asupra faptului că Fondul European de Ajustare la Globalizare uh, și uh, fondurile structurale și de investiții au sinergii între ele și aceste sinergii trebuie să fie utilizate pentru obținerea de rezultate. Fondul de ajustare la globalizare a fost utilizat pentru a se combate efectele negative ale crizei și uh, au permis ocuparea sustenabilă, au permis găsirea de soluții pe termen lung. În acest scop trebuie să apelăm în continuare la sinergii și să utilizăm diferitele fonduri disponibile. Perioada de tratare a cererilor din uh, FEG era de 10 luni înainte, ceea ce înseamnă prea mult măsurile de reducere uh, a perioadei de aprobare ar fi foarte importante și noi suntem pentru. Mulțumesc. Trecem acum la avizul Comisiei pentru Drepturile Femeii, doamna Blincheviciute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mulțumesc, domnule raportor, pentru acest raport. Trebuie să recunoaștem că Fondul European de Ajutare la Globalizare a ajutat mulți oameni care au pierdut locul de muncă în Europa. Este foarte important într-o perioadă de criză economică și financiară când multe întreprinderi um, au dificultăți și disponibilizează lucrători. În țara mea, FEG a intervenit în domeniul construcțiilor, uh, în producție de mobile, de produse electronice și așa mai departe. În calitate de raportor pentru Comisia FAM, doresc să subliniez că doar o treime din beneficiari au fost femei. Poate din cauza faptului că au fost afectate mai ales sectoare în care lucrează mai mulți bărbați decât femei de criza economică și financiară, dar aș dori să cer comisiei uh, să se asigure că femeile nu sunt neglijate în intervențiile din acest fond și primesc pachete de servicii personalizate uh, Um, care să răspundă nevoilor lor și doresc să cer statelor membre să colecteze date, inclusiv pe bază de gen, ca să putem să evaluăm aceste date pentru a vedea cum se integrează femeile pe piața muncii și în ce sectoare um, găsesc noi locuri de muncă de calitate și sigure și cum le se pot ameliora um, calitățile și capacitățile profesionale. Je pense que vous pouvez, vous pouvez compter sur un, une comisie. Mulțumesc. Cred că avem o doamnă comisar uh, uh care știe să apere drepturile femeilor, spune președintele. Și acum, uh, în numele grupurilor politice, intervenții mai întâi pentru PPE, domnul Șogor. <clears throat> Mulțumesc. După cum am discutat ieri la dezbaterea despre antreprenoriat, nu putem să ne lipsim de o, vi- de o viziune pentru reindustrializarea Europei Într-o lume globală, întotdeauna pot avea loc uh, schimbări structurale, crize financiare sau încetinire ale creșterii sau alte părți ale lumii care să afecteze, crește, uh, să afecteze cererea și deci um, să se piardă locuri de muncă în Uniunea Europeană. Este esențial așadar să avem un instrument care să îi protejeze pe lucrătorii noștri de astfel de lovituri. Fondul de adaptare la globalizare de mai multe ori uh, a ajutat lucrători uh, în acest, uh, în acest sens. Mii de lucrători au beneficiat de pe urma ajutorului din acest fond. Fondul are slăbiciuni și puncte forte și acestea sunt bine identificate în raport. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru asta și pentru buna colaborare. Mulțumesc! There is a blue card for you. Do you want to answer? O întrebare cu cartonașul albastru. Doriți să răspundeți? Please, onorele Sani. Vă rog, domnule Sani. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr! <clears throat> Vă mulțumesc pentru această ocazie, domnule președinte. Domnule Șogor, sunt de acord cu dumneavoastră, însă aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre un lucru. negocierile foarte dificile referitoare la TTIP. Credeți că acel acord ar asigura suficiente drepturi sociale sau ar face necesară utilizarea fondului? Când este vorba de chestiuni sociale, cred că suntem pe aceeași lungime de undă și noi vedem lucrurile cu îngrijorare. Mulțumesc! Acum are cuvântul grupul SND și numele acestui grup, doamna Maria Arena. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc doamnei raportor Marian Harkin și doamnei comisar pentru anunțul de ieri um, atunci când a spus că programele de educație și formare NIT vor fi prelungite în cadrul Fondului European de Ajustare la Globalizare și mulțumesc pentru toate acțiunile sale. Ehm, FEG ehm, ajută lucrătorii care și-au pierdut locuri de muncă din cauza restructurării producției eh, la nivel mondial. Este evident că în contextul globalizării, așa cum îl trăim astăzi, trebuie să apărăm acest instrument sau chiar să-l consolidăm, pentru că toată lumea știe că unii câștigă în urma globalizării, dar sunt și mulți care pierd ehm, și de aceea cer mai multe mijloace pentru acest fond, dar și eh, pentru uh, Uh, ca nivelurile de intervenție să crească și să existe o modulare în funcție de nevoile de pe teren. Uh, de asemenea, um, aș dori să se uh, intervină mai mult și um, m-a mirat ceea ce a spus doamna Tyson și anume că fondul de ajutare la globalizare nu trebuie să compenseze politicile comerciale. Dar doamna Malmström spune exact invers. În uh, politica sa generală, doamna Malmström a înscris uh, a scris tocmai faptul că Fondul European de Ajustare la Globalizare trebuie să compenseze efectele negative ale comerțului. Um, ce ne miră este faptul că atunci când se fac studii de impact în domeniul comercial, doamna Malmström spune că nu există efecte negative, așa că e ciudat să auzim aceste discursuri atât de divergente. Ieri am discutat despre Africa și s-a întâmplat același lucru. S-a spus că nu există efecte negative asupra agriculturii, dar știm că există. Dacă negăm aceste efecte, nu le putem anticipa. De aceea eu uh, cer să recunoaștem aceste efecte și uh, astfel să le putem anticipa pentru a ajuta industria și nu după aceea să ajutăm pe lucrătorii care și-au pierdut locuri de muncă atunci când nu se mai poate nimic pentru a-l păstra. Mulțumesc! Merci beaucoup, madame la députée. Mă mulțumesc. Acum, în numele grupului ECR, are uh, cuvântul domnul sau doamna Gherike. Nu este în sală, atunci în numele uh, grupului ALDE are cuvântul domnul Calvet Chambon. Muchas gracias. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori încă o dată să vă salut. E deja a treia oară când iau cuvântul și sunteți și dumneavoastră prezentă în săptămâna aceasta, doamnă comisar, e, trebuie să fie greu și vă felicit pentru munca dumneavoastră. Vreau să o felicit și pe doamna Harkin și pe toți raportorii din umbră. Haideți să vorbim despre conținut. Șocurile asimetrice, evoluțiile economice, schimbările uh, specifice fac ca într-o perioadă de tranziție să existe câștigători și perdanți. TTIP-ul poate să creeze perdanți pe termen scurt și unul dintre aceștia poate fi modelul social european. Însă, în această perioadă de tranziție, putem să îi ajutăm pe cei care au de pierdut. E foarte important să susținem sistemul actual, folosindu-l în mod adecvat, pentru a permite reintegrarea lucrătorilor și pentru a permite uh, ca regiunile care sunt mai puțin dezvoltate să recupereze diferența față de celelalte. Trebuie să ne asigurăm că aceste regiuni sunt susținute. Dar când vorbesc de recuperarea întârzierilor, mă refer la aspectul orizontal. Nu trebuie să facem diferențe între întreprinderi și nici între sectoare. Și aici cred că e important să se găsească un echilibru, însă, în orice caz, Comisia trebuie să-și continue eforturile pentru a contribui la mm, coeziunea socială atunci când politica economică creează pierderi. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Boylan. Thank you, Chair, and I'd like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Harkin pentru munca sa la acest raport. Și aș vrea să spun că FEG este un fond util și îl sprijin și se folosesc uh, banii din acest fond tocmai pentru a compensa uh, daunele făcute de politicile promovate de Comisia Europeană și acestea sunt politici de uh, liberalizare comercială care au dus la, locuri de, la pierdere de locuri de muncă, au făcut să scadă drepturile lucrătorilor și au făcut uh, un rău social uh, ireparabil. Sunt de acord cu ideea că este nevoie de mai multă transparență și de o evaluare la mijlocul perioadei în statele membre, astfel încât acestea să, încât statele membre să poată identifica din, în mod timpuriu um, um, care ar putea fi problemele. În țara mea, în Irlanda, um, fondur, fondurile nu au fost absorbite și nu s-a constatat acest lucru decât prea târziu și este o pierdere pentru lucrători. De asemenea, salut uh, ideea de a crea relații mai bune de muncă cu uh, sectorul um, comunităților uh, și cu ONG-uri, societate civilă, pentru că la acest nivel se poate uh, aduce conștientizarea în ceea ce privește FEG. Îi mulțumesc doamnei raportor pentru că a căutat consensul. Voi sprijini acest raport. Doamnă Boylan, un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Acceptați? Mr. Hull, you have the floor. Thank you, uh, Mr. Deputy Speaker. Mm, Mulțumesc, um, spune domnul Wolf. Sunt de acord cu începutul analizei dumneavoastră în ceea ce privește problemele FEC, dar acceptați sau nu că simpla existență a FEG permite uh, marilor întreprinderi, când se gândesc să dea oameni afară, uh, să, deci permite întreprinderilor să se bazeze pe faptul că pot să ofere mai puține plăți compensatorii lucrătorilor, că pot să concedieze mai mulți oameni pentru că există acest uh, fond și dacă n-ar exista acest fond, statele membre ar trebui să oblige aceste corporații să plătească bani buni oamenilor pe care îi dau afară. Doamna Boylan, da, sunt de acord cu dumneavoastră. În calitate de fost membru al sindicat timp de ani de zile, uh, eu cred că trebuie să-i apărăm pe lucrători și, într-adevăr, trebuie să facem mai mult pentru a asigura plăți compensatorii bune, um, negocieri colective um, în condiții bune, să schimbăm relația um, de muncă între întreprinderi și lucrători și inclusiv uh, multinaționalele care își uh, tratează prost lucrătorii. FEG este singurul lucru pe care îl avem și avem, avem nevoie de orice putem primi. Avem nevoie de fonduri pentru a ajuta pe oameni uh, să-și regăsească un loc de muncă. Dar sunt de acord, trebuie să ajutăm Uniunea Europeană mm, și să rugăm Uniunea Europeană să uh, trateze altfel întreprinderile care nu-și tratează bine lucrătorii. Mulțumesc, doamna Monica Vana, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Harkin, raportoarea, pentru uh, munca foarte orientată spre obiective și constructivă pe care a purtat-o. Acest uh, Fond European de Ajustare la Globalizare este un instrument foarte important pentru a permite să se combată efectele negative ale globalizării și uh, pierderile de locuri de muncă. Este unul din puținele instrumente prin care Uniunea Europeană poate să-i ajute și să-i susțină direct pe lucrători. Nu este dedicat întreprinderilor, ci oamenilor e foarte important pentru Uniunea Socială pe care ne străduim să o avem. Aș vrea să vă atrag atenția în mod explicit asupra faptului că ne interesează uh, faptul că în raport au fost preluate analizele de impact asupra genului pentru că uh, pentru ca și femeile și bărbații să poată să profite în mod echitabil de FEG. Și uh, e foarte important să ne asigurăm că politica comercială nu este folosită pentru strategii greșite și, după cum a spus domnul Dönano, că se uh, combat uh, aceste efecte ale globalizării. Deși uh, fondul este un instrument bun, are nevoie de reformă. De exemplu, toți lucrătorii din statele membre trebuie să poată beneficia de FEG, nu doar lucrătorii cei mai bine informați și nu doar lucrătorii din marile întreprinderi. Trebuie să ne asigurăm că și lacunele sunt acoperite, lacunele um, care vizează statele membre, pentru că și statele membre trebuie să-și aducă contribuțiile la rândul lor pentru uh, politica uh, pieței de muncă. Și nu trebuie nimeni să fie lăsat în urmă, nici în cadrul FEG. Aș vrea să închei spunând că sper să se ajungă la un echilibru de gen rezonabil. Mulțumesc! În numele grupului EFTD are cuvântul domnul Tim Acker. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul European de Ajustare la Globalizare Uh, pare să însemne că soluția la toate problemele Uniunii Europene este să se arunce cu bani. Nu să se schimbe politicile, să se schimbe direcția. Vai, cum să scăpați de moneda unică uh, care creează atâtea probleme în sudul Europei uh, și se îndreaptă aceste probleme și spre nord. Dar luați acest bani de la contribuabil, contribuabil care suferă deja Poate crește PIB-ul, dar în țara mea productivitatea poate a crescut, dar salariile oamenilor au scăzut din cauza mâinii de, lu- de lucru ieftine uh, din uh, alte țări. Dar puteți schimba acest lucru, puteți uh, să reluați controlul, pentru că are loc o revoluție democratică în momentul uh, acesta cu referendumuri care vor avea loc în fiecare stat membru. Se va întâmpla asta. Așa că uh, puteți reluați controlul asupra politicilor comerciale, pentru ca politicile, politicile comerciale să reflecte realitatea din țările dumneavoastră. Noi aici nu am venit ca să facem ce dorește Uniunea Europeană. Am venit să facem ce doresc alegătorii noștri și 17,4 milioane de oameni din Regatul Unit, majoritatea, au votat pentru a, a controla din nou politica comercială, pentru uh, ca mai puțini oameni să-ți piardă locuri de muncă, ca să nu stăm aici să discutăm despre cei care trebuie ajutați pentru că și-au pierdut locuri de muncă. Deci democrația poate să aducă din nou puterea mâinile oamenilor. Domnule Zelstra, pe Mulțumesc, care cuvântul domnul Zulstra în numele grupului ENF. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Voorzitter, de verordening is helder over... Mulțumesc. Domnule președinte, se știe pentru ce e fondul de ajustare la globalizare, pentru ca oamenii care și-au pierdut locuri de muncă să se poată recalifica. Și-au pierdut locuri de muncă din cauza crizei economice și financiare, dar eh, datele arată că mai puțin de jumătate din cei care primesc bani din acest uh, fond uh, găsesc un loc de muncă. Nu cred că asta poate fi numit un succes. Și nu mai există o criză mondială așa cum este ea descrisă, dar criza persistă în Uniunea Europeană pentru că unele țări Um, nu reușesc să revină pe calea creșterii economice. Deci, um, acest fond nu poate fi considerat un succes. Uniunea Europeană uh, decide în legătură cu uh, politicile economice, uh, financiare și sociale și cred că asta e o problemă. Mulțumesc. Acum, în numele grupului ECR are cuvântul domnul Gericke. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am ascultat discursul privind starea Uniunii și ne-am plâns că Europa nu convinge oamenii. Astăzi, ne, astăzi discutăm uh, despre Fondul European de Globalizare și dăm un exemplu foarte clar de uh, cum avem la nivel european intenții bune și cu consecințe negative. Fondul are ca scop să le ajute pe cei care și-au pierdut locul de muncă să se reintegreze pe piața muncii. Este un fond gândit pentru orașe, pentru regiuni afectate de închiderea unei mari întreprinderi și care sunt, spunem noi, sub, într-un șoc economic. Foarte bine, însă, citesc zia, uh, revista Der Spiegel, care vorbește despre milioane pe care nu le vrea nimeni fondul trebuie să fie îmbunătățit dacă vrem să aibă efecte. Ajutorul direct funcționează dacă vine rapid, cât se poate de nemijlocit uh, și uh, asta va fi provocarea noastră în a doua parte uh, a funcționării acestui fond. Mulțumesc, domnul Zarianopoulos. ήρθε στήριξη των μαζικά απολυμμένων που θα εμπλουτιστεί. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. FEG este destinat persoanelor care și-au pierdut locul de muncă și are obiectivul de a le ajuta să se reintegreze pe piața muncii. Însă, întreprinderile uh, dau faliment din cauza concurenței și din cauza că alte sectoare beneficiază de libera circulație a capitalurilor introdusă prin tratatul de la Maastricht, adică din cauza capitalismului. În al doilea rând, teama oamenilor de a-și pierde locul de muncă ne-a fost adusă de globalizare, iar FEG nu este um, o soluție, e doar um, o frecție. Haideți să ne gândim la costurile șomajului. Rezultatul este că IMM-urile sunt cele mai afectate, așadar acest leac nu va ajuta rezolvarea problem la rezolvarea problemei șomajului. Trebuie să ne asigurăm că există alocații de șomaj adecvate și asigurări pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Casa! Mulțumesc, domnule președinte! Doresc să mulțumesc uh, lui Marian Harkin U eżempju ta' Există o problemă de, cu uh, echipamentul de interpretare, vă rugăm să ne scuzați, o problemă tehnică. Onorevole Casa, manca la traduzione in non so in quante lingue. Okay. Președintele a l-a întrerupt pe vorbitor uh, până se rezolvă mica problemă tehnică. It's okay? Eh, Naturalmente, eh, kont qed dwar id-diskussjoni li kellna l-bieraħ fuq Vorbeam despre discuția de ieri în legătură cu um, întreprinderea Caterpillar din Belgia. Acesta este un exemplu bun de intervenție a FEG. Bineînțeles, uh, intervenția trebuie să fie eficientă și această eficiență poate fi ameliorată lucrătorii nu trebuie să aștepte prea mult până revin pe piața muncii și, din păcate, intervenția din acest fond uh, se lasă uneori așteptată. Dar, totuși, uh, în urma acestui, uh, folosirii acestui fond s-au obținut anumite realizări. Trebuie să recunoaștem acest lucru și statele membre trebuie să aibă acces la el cât mai mult pentru că poate fi foarte util atunci când forța de muncă se regăsește într-o situație dificilă. Mulțumesc! Ulfskog. Mulțumesc, care cuvântul acum doamna Ulfcock. Eh, herr talman! Det är viktigt att vi utvärderar hur globaliseringen... domnule președinte. Este foarte important să evaluăm cum eh, acest fond poate aduce, poate ajuta mai multe întreprinderi, mari și mici. Chestiunea, întrebarea câți lucrători eh, trebuie să fie afectați până ca să poată interveni acest fond. Compania Findus uh, din țara mea uh, este exact un caz în care nu știm exact dacă lucrătorii vor putea beneficia sau nu. O întreagă branșă aici este pusă sub presiune și acest lucru ar trebui să fie un criteriu. Trebuie să vedem cum poate fi folosit FEG pentru a atenua Um, um, daunele în momentul în care uh, se pierd uh, locuri de muncă în urma unor um, schimburi comerciale. Trebuie să definim mai bine criteriile referitor la când se folosește acest fond. Am ascultat-o pe doamna uh, Malmström, care a prevăzut o astfel de inter interpretare. Reduceri la fond exi există de când doamna Malmström a recunoscut că schimburile comerciale pot avea efecte negative. Doamna Iatenmachi. Mulțumesc. Fondul de ajustare la globalizare a funcționat bine în cazurile în care oamenii au um, reușit să reintre pe piața muncii sau uh, să beneficieze de formare grație lui. Acestea sunt exemple uh, pozitive, însă trebuie să avem și o privire critică asupra FEG și asupra utilizării sale. Pentru că în unele cazuri banii au fost utilizați pentru a se uh, înlocui măsurile de, societate, de securitate socială la nivel național și nu acesta este sensul FEG. FEG trebuie să ajute oamenii și nu, nu este destinat uh, ajutării statelor membre și uh, alte fonduri sunt destinate oamenilor, nu doar acesta. Dacă ne uităm la uh, rata șomajului, în cazul în care s-a folosit FEG, în unele situații, mai puțin de 40% dintre persoane au uh, revenit pe piața de muncă. Și vreau să-i mulțumesc doamnei Harkin pentru un raport excelent. Thank you, Deputy Chair. Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Trecem acum la Catch the Eye și începe uh, doamna Hetman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani... Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Hetman, dragi colegi, doamnă comisar, raportul doamnei Harkin uh, rezumă foarte bine intervențiile FEC de până acum. Un aspect foarte important abordat este nevoia de a diferenția între fondul de ajutare la globalizare și fondul social european. Bineînțeles, ce două fonduri sunt complementare, se adresează aceluiași grup țintă, dar nu trebuie să uităm că fondul social european se bazează pe o programare multianuală, în schimb, intervențiile din FEG sunt aproape ad hoc. De aceea, cred că trebuie să ne asigurăm că se optimizează folosirea acestui fond și că există sinergii între cele două instrumente. Un alt element important uh, este să ne asigurăm că investim în soluții pe termen lung care să amelioreze situația structurală de pe piața muncii. Din păcate, um, când vedem uh, numărul uh, antreprenorilor în urma intervențiilor, este încă mic. Domnul Negrescu

pierdut locul de muncă din cauza unor schimbări structurale și din partea unei crize și din partea crizei economice și financiare de la nivel global. Au fost prevăzuți 500 de milioane de euro pentru acest fond. De curând s-a dat undă verde pentru a se oferi asistență Uh, supermarketilor, supermarketurilor la Risa, în Grecia, unde se pierdeau locuri de muncă. FEG are așadar uh, un uh, rol important. Am trimis comisiei o scrisoare solicitând compensații pentru acest lanț de supermarketuri. Este necesar să oferim asistență pentru că s-au pierdut multe locuri de muncă. Doamna Tomc. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit intervențiile din Fondul European de Ajustare la Globalizare. Am monitorizat um, evoluția acestuia la început, uh, regulile de intervenție din acest fond erau foarte rigide um, și uh, puteau beneficia de acest fond doar uh, companiile mari. Acum și antreprenorii pot folosi acest fond, dar nu am făcut destul, încă e nevoie de flexibilitate, mai multă flexibilitate și de o adaptare a acestui fond. Cred că întreprinderile mici și mijlocii uh, încă nu pot beneficia de intervențiile din uh, FEG. Întreprinderile uh, doresc să aibă acces la acest fond, dar regret să constat că um, din țara mea a beneficiat doar o singură companie. Um, de aceea aș dori să cer comisiei să reducă birocrația în aceste proceduri pentru ca oamenii să aibă mai ușor acces la acest fond. Mulțumesc! S-a încheiat dezbaterea. Are cuvântul acum doamna comisar Tyson și apoi doamna raportor Harkin. Vă rog, doamna Tyson. Thank you very Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați deputați. Din nou doresc să-mi uh, exprim aprecierea față de munca realizată de raportoare și doresc să mulțumesc întregului Parlament în numele Comisiei pentru sugestiile foarte valoroase pentru ameliorarea uh, ulterioară a funcționării FEG. Și de asemenea, adapt, uh, pentru adaptarea sa la nevoile în schimbare ale pieței de muncă, în măsura permisă de uh, actul legislativ. Actualmente e greu să anticipăm consecințele comerțului uh, mondial. Iar FER a fost conceput pentru a permite reacția la situații concrete, cum ar fi închiderea de fabrici. Opinia mea personală este că totdeauna e mai bine să anticipezi decât să uh, repari după aceea oalele sparte. Uh, E bine ca politica comercială să fie coordonată cu politica industrială și cu politica socială, ca să pregătim din timp modificările um, create de un nou parteneriat comercial. După cum știți, la ora actuală se include o analiză de impact social în negocierea acordurilor comerciale. E foarte important ca rezultatul să fie pozitiv pentru ambii parteneri, dar uh, la ora actuală este posibil ca unele sectoare ale economiilor noastre să aibă totuși de suferit. Și uh, din această perspectivă sunt de acord cu Cecilia Malmström. Trebuie să se ia măsuri pentru a se trata efectele potențial negative ale comerțului internațional asupra unor sectoare specifice. După cum am spus, FEG în forma sa actuală nu este adecvat pentru acest scop. Stimați membrii din Parlamentul European, vreau să vă asigur că, așa cum a spus și președintele dumneavoastră, mă voi asigura că toate că pentru toate politicile se uh, utilizează indicatori de gen adecvați pentru a se garanta respectarea uh, egalității de gen, în special pe piața muncii. Stimați uh, deputați, Vom reflecta în continuare la ideile din raportul dumneavoastră și atunci când vom pregăti temeiul juridic privind funcționarea FEG și după 2020. Vă mulțumesc pentru inspirație, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc stimați deputați. Mulțumesc foarte mult. Dăm acum cuvântul doamnei raportor, doamna Harkin. Mulțumesc, dragi uh, colegi, pentru această dezbatere foarte interesantă. Nu voi reuși să răspund uh, tuturor, dar voi aborda câteva elemente cheie. Doamnă comisar, ați început prin a spune că FEG nu poate fi folosit uh, în cazul în care se pierd locuri de muncă din, part, din cauza unor acorduri comerciale. Mai mulți colegi au contestat această idee inclusiv doamna Maria Arena. Un fond uh, mic ar, uh, nici măcar n-ar putea să facă asta. Mulți uh, colegi au fost de părere că trebuie să anticipăm și să gestionăm schimbarea. Trebuie să ne extindem viziunea pentru a vedea dacă nu am putea acționa mai degrabă într-o etapă mai mm, timpurie unii colegi au sugerat că întreprinderile folosesc FEG pentru a-și uh, evita <coughs> responsabilitățile. Însă statele membre trebuie, trebuie să garanteze că întreprinderile au respectat obligațiile uh, legale. Putem să ne dorim ca aceste obligații să fie mai stricte, dar nu despre asta este vorba. Ideea este că FEG nu locuiește responsabilitățile întreprinderilor. Este un mecanism de solidaritate din partea Uniunii Europene și nu uh, angajatorii sunt cei care beneficiază. Mă bucură că se extinde uh, derogarea pentru uh, NITS. Încă nu am reușit să uh, evaluăm impactul, dar trebuie să ne asigurăm că uh, măsurile uh, pentru a ajuta pe acești uh, oameni nu uh, sunt țintite. Inclusiv participarea comunităților mi se pare foarte importantă aici. Apoi, ați vorbit despre 4.1a și B, dar avem și 4.2, în care în circunstanțe excepționale se pot folosi fondurile și pentru întreprinderi mai mici Mă întreb dacă aplicarea este uh, suficient de bună. Nu în ultimul rând, cred că sugestiile din acest raport, care sunt un compromis al întregului Parlament, e bine, cred că dacă sugestiile din acest raport sunt aplicate, FEG se va îmbunătăți și uh, se va ținti mai bine acest uh, fenomen. Vă mulțumim.